Stimați colegi, stimați colegi, Dear colleagues, please be seated. Stimați colegi, vă rog ocupați loc în liniște pentru a putea relua această audiere. În primul rând, dați-mi voie să Vă spun că i-am spus domnului comisar desemnat, căruia îi cerem scuze pentru această situație neobișnuită, că nu a fost doar uh, neașteptată, ci o situație extraordinară. An de zile în Parlamentul European nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. În Tenerife a, a, a avut loc o pană de curent de 9 ore și uh, duminica trecută, așadar uh, m-am temut că e un fel de blestem care uh, că creează această situație neașteptată, însă uh, situația s-a putut rezolva, putem să ne reluăm lucrările. Trebuie să mulțumim ușierilor care au uh, făcut tot ce au putut pentru a pregăti această sală în mai puțin de jumătate de oră. Thank you so much. And now... Iar acum, dacă îmi dați voie, domnule comisar desemnat Reinders, uh, tocmai uh, răspundeați uh, doamnei Bricmont. Vă voi acorda încă un minut pentru acest răspuns și după aceea veți avea minutul final. Aveți cuvântul doamna Bricmont. Domnule președinte, vă mulțumesc, mulțumesc și eu serviciilor, sper și eu să nu fie vorba de o cenzură, pentru că am apreciat răspunsul dumneavoastră, domnule comisar desemnat, dar aș dori să atrag atenția asupra două exemple. Arestarea familiei uigure în ambasada belgiană din, Chin, din, din de la Beijing și absența de reacție uh, după trei luni a autorităților belgiene de asemenea, cooperarea Belgiei cu regimul sudanez în arestarea cetățenilor sudanezi care uh, riscă să fie torturați și persecutați. Mă întreb, domnule Reinders, dacă aceasta este concepția dumneavoastră în legătură cu exportarea standardelor europene. Mă refer la articolul 2 din tratat și uh, nu mă îndoiesc că sunteți foarte angajat să respectați. Însă, mă aștept că veți respecta strict uh, drepturile și libertățile individuale, justiția socială, în calitate de viitor comisar în angajamentele dumneavoastră, atât interne cât și externe. Vă mulțumesc, doamna Bricmon. Domnule comisar, aveți un minut la dispoziție. Vă mulțumesc. Doamna Bricmon. pot să vă confirm uh, hotărârea fermă ca articolul 2 să fie respectat în interiorul Uniunii Europene și să putem exporta aceste standarde. Nu a, au avut loc o, o, un arest uh, al acestei familii în uh, ambasada la Beijing, a avut loc pur și simplu o conducere a acestei familii la domiciliul său și uh, există și pașapoarte distribuite de către autoritățile chineze. Noi avem uh, contact permanent cu autoritățile chineze, atât aici cât și în uh, China, în Xinjiang. Știți acest lucru că în drepturile omului, în, uh, la toate instanțele internaționale, de la Geneva sau la ONU, uh, pot să vă confirm angajamentul nostru, vom putea reveni asupra politicii migratorii în general, însă uh, noi susținem drepturile fundamentale și valorile care stau la baza Uniunii Europene în toate politicile noastre. Mulțumesc, domnule Reinders. E vorba, uh, acum vine rândul domnului Tom van der Drische din partea grupului ID. Vă mulțumesc, uh, domnule Reinders portofoliul dumneavoastră este ține de respectarea statului de drept. Și în 2004, partid, cel mai mare partid din uh, Belgia, la mm, vremea actuală aceea, a fost uh, tras pe linie moartă. Încercam să introducem o nouă lege a impozitării care să uh, prevină uh, spălarea de bani și evaziunea fiscală, prin care fuseseră furate milioane de euro. Avertizorii de alert, lansatorii de alert, alertă au adus uh, cifre Uh, la, la cunoștința publicului. De ce considerați că cetățenii din Europa ar putea să aibă uh, încredere în dumneavoastră în ceea ce privește apărarea um, statului de drept? Aveți, răspundeți acum, domnule comisar desemnat. Uh, Vă mulțumesc pentru această întrebare. Um, am vorbit despre acest caz specific în introducerea pe care am făcut-o. Aș vrea să spun un lucru în plus. Eu doresc să sprijin statul de drept în interiorul și în afara Uniunii Europene. Și mi se pare important de spus că uh, urmează să introducem un raport anual privind statul de drept. Este un nou mecanism care va funcționa fără discriminare, indiferent de statul membru. Deci se va aplica și uh, Belgiei, vor exista cu siguranță observații, uh, și cu privire și la Belgia și cred că este o dovadă a voinței de a apăra uh, statul de drept în întreaga Uniune Europeană. Există această propunere de mai mult de trei ani și anume să se facă o evaluare paritară în Consiliu. Și eu întotdeauna am spus că trebuie să fie valabil pentru fiecare stat membru, nu pentru unii uh, și nu pentru alții și nu mai mult. uh, uh atenție sau pentru unii față de alții, ci să fie fără discriminare. Ați vorbit despre judecătorii belgieni. S-a lansat o procedură independentă în ceea ce privește uh, numirile. Știu că s-a creat și un consiliu special pentru asta. Știu că există asta și în alte state ale Uniunii Europene și și în afara Uniunii Europene, însă, după cum spuneam, eu am Uh, încredere în independența judecătorilor în Belgia și în celelalte state ale Uniunii Europene. Și cred că în rest am vorbit în mod uh, concret în introducerea mea. Mulțumesc! Domnule Van den Dendrișe, Domnule Reinders, drepturile și libertățile cetățenești ar urma să fie protejate de către dumneavoastră, însă printre ele se află și libertatea de opinie când există opinii diferite și comportamentul se poate modifica. Este esențial acest lucru, este miezul democrației noastre. În ultimii ani am fost confruntați cu migrație de masă nedorită și necontrolată. Oamenii nu-și doresc asta. Vă folosiți libertatea de exprimare pentru a judeca situația. În diferite state ale Uniunii Europene există între timp uh, uh, inițiative pentru a uh, penaliza uh, sau a face o infracțiune din libertatea de exprimare pe acest subiect. Inclusiv companiile private, precum Facebook, sunt folosite pentru a cenzura această liberă exprimare. Nu e vorba de rasism sau de discurs bazat pe ură, ci de faptul că se restrânge dreptul la liberă exprimare. Ce fel de inițiative doriți să adoptați pentru a proteja libertatea de exprimare la maxim? Vă mulțumesc, domnule Reinders. Vă mulțumesc uh, pentru această întrebare uh, de ordin general. Libertatea de exprimare, libertatea uh, presei și libertatea fiecărui cetățean de a-și apăra propriile idei. Bineînțeles, în ceea ce privește migrația, putem avea opinii diferite. Și opiniile diferite există nu numai în parlamentele naționale, ci și în Parlamentul European. Însă, la un moment dat intervine și o limită. Nu putem accepta rasismul, ați spus-o și dumneavoastră. Și este o diferență între um, opinia referitor la deschiderea pentru migrație sau nu și un atac direct asupra migraților, migranților pe bază de rasism și xenofobie. Sunt două lucruri diferite și eu voi face tot ce pot pentru a mă asigura că se menține această limită între libera exprimare, pe care, da, trebuie să o apărăm, și uh, declarații rasiste. Rasismul este uh, o infracțiune, este uh, condamnabil și uh, judecătorii trebuie să se uh, exprime pe acest subiect. Mulțumesc. Doamna Asita Canco are acum cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc om criminelen en terroristen. Mandatul european de arestare este esențial pentru a putea aresta criminali și teroriști uh, pe teritoriul european. Prin acest mandat european de arestare se poate combate acest tip de criminalitate uh, și în interiorul statelor membre. Comisia și uh, instituțiile au lucrat ani de zile la o reformă a acestui mandat. S-au inclus o serie întreagă de garanții. Statele membre acum pot reacționa în mod diferit la, um, și în mod proporțional la un mandat european de arestare. Puteți, domnule Reinders, să asigurați acest Parlament că Comisia va face tot ce poate pentru a se asigura că mandatul european de arestare va funcționa și că măsurile viitoare de cooperare judiciară vor corespunde necesității justiției și că vor consolida încrederea în sistemul de justiție. Mulțumesc. Domnule Reinders, aveți cuvântul pentru un răspuns. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Canco, pentru această întrebare. Este un uh, element important în colaborarea uh, între uh, statele membre acesta și este o poveste de succes. Cred că este util să nu uităm proporționalitatea, dar bineînțeles și să asigurăm un echilibru între eficiența mecanismelor noastre în domeniul justiției și, pe de altă parte, protecția drepturilor omului. Există dreptul la apărare și, pe de altă parte, există și posibilitatea de a îmbunătăți eficiența procedurilor. Curtea Europeană de Justiție a uh, dat 40 de hotărâri în acest sens, poate că directiva trebuie adaptată în acest sens în ceea ce privește evoluțiile viitoare, mă aștept de la începutul anului uh, viitor la o evaluare făcută de Comisia Europeană în ceea ce privește folosirea acestei proceduri. Esențial este să uh, aplicăm în totalitate reglementările. După cum spuneam, există și posibilitatea de a merge în fața instanței și în fața Curții Europene de Justiție dacă avem încălcări ale legislației actuale, dar întâi vom face o evaluare și apoi putem face o modificare, dar cu o majoritate a, în Parlament, astfel încât uh, să putem uh, să mergem apoi și la Consiliu. Deci, aceeași abordare, proporționalitate, echilibrul, uh, echilibrul și cu drepturile la apărare în 2017 a fost un, o poveste de succes. Vă rog, mai aveți un minut pentru întrebare. Vă mulțumesc, domnule Reinders. Ați vorbit despre eficiență și ați spus că este importantă. În scrisoarea dumneavoastră de misiune uh, scrie câte ceva și despre buna cooperare între diferitele instituții implicate. Cum doriți să promovați această eficiență? În ceea ce privește punerea în aplicare unor măsuri foarte bune adoptate în ultimul mandat pentru a îmbunătăți cooperarea între diferitele organizații. Să vă dau un exemplu. Am auzit asta destul de des uh, din partea Europol și altor organizații Uh, și anume, când se face o anchetă, e foarte dificil să se obțină informații sau să se facă schimb de informații. Și știți, când, dacă vreți să vă ocupați de o bună colaborare în domeniul justiției, e important ca informațiile să poată fi um, să poată circula. Și cum doriți să îmbunătățiți acest lucru? Nu cred că trebuie adoptată legislație nouă, ci aplicată cea existentă. Vă... Aveți cuvântul pentru răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Da, așa este. E vorba de îmbunătățirea schimbului de informații și prima posibilitate pe care o are comisia este să facă o verificare, să um, evalueze în ce măsură reglementările au fost aplicate. um, transpuse și aplicate la, um, în mod corect. Am vizitat și eu Europol și mi s-a spus um, și mie că nu este, nu e atât de ușor să obții informații mai ales la nivel internațional. Între timp există unele progrese, dar în mod clar insuficiente și cred că prima mea sarcină va fi, în primul rând, să verific dacă legislația a fost uh, transpusă în mod corect și apoi să vedem în ce măsură este nevoie să lansăm poate o procedură la Curtea Europeană de Justiție în cazul în care uh, transpunerea sau și punerea în aplicare nu au loc. De asemenea, Eurojust, Europol, uh, Parlamentul trebuie să-și uh, joace rolul, dar, după cum spuneam, în primul rând, uh, um, un prim pas va fi și uh, crearea parchetului european, iar apoi um, statele membre trebuie să coopereze și trebuie făcut și uh, mult mai mult în ceea ce privește formarea. Dar primul lucru este punerea în aplicare a existențelor, a legislației existente. Și de asta ține și schimbul de informații. Mulțumesc! Cu acesta se încheie prima rundă de întrebări din partea reprezentanților grupurilor um, politice, dar nu înainte de a-i da cuvântul doamnei Manu Obri pentru un minut. Uh, Bună ziua, domnule Reinders. Nu mă exprim în numele meu propriu și nici măcar al grupului grup Stângi Stângi Unite Europene, ci în uh, numele organizațiilor care vor publica mâine o cerere către Comisia Europeană în legătură cu uh, vigilența. Uh, este vorba de uh, victime care cer uh, reparații din partea uh, Uh, companiilor care încalcă drepturile omului. 2500 de victime, Rana Plaza, Car- uh, Carrefour și întreprinderea Lubrisol în Franța. Un, angaj o angajam- un angajament voluntar nu este suficient și aveți ocazia în calitate de comisar să urmați exemplul, exemplul reglementărilor naționale, cum ar fi în Franța, pentru a uh, Eh, implementa eh, asemenea schimbări. Avem nevoie de un eh, angajament ferm pentru a pune capăt impunității multinaționalelor. Domnule Reinders, răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Obri. Sunt foarte clar pe acest subiect. O să însoțesc atât consumatorii cât și cetățenii în drepturile lor față de, în, în fața întreprinderilor. Pre, Uh, pregătim o directivă pentru a pregăti acțiunile comune ale consumatorilor, acțiunile colective, însă trebuie să fim de asemenea mai vigilenți uh, pentru a apăra cetățenii de abuzuri. Uh, este, poate să fie vorba de lucrători angajați în aceste companii care, ale căror drepturi sunt încălcate. Uh, în ceea ce privește calendarul, uh, voi citi cu, cu atenție propunerea care va fi prezentată mâine, am înțeles, în legătură cu un proiect de directivă. Cred că este un element important care va trebui luat în considerare. Vom mai discuta de ace- despre această propunere de directivă uh, împreună cu dumneavoastră și bineînțeles că trebuie să mergem cât mai departe posibil Eh, să trecem de la angajamentele voluntare către o obligație eh, legală. Pentru că ați eh, revenit la principiul diligenței necesare, în, care, în cazul anumitor companii, în prezentarea mea am spus că este foarte important să avansăm în ceea ce privește dreptul companiilor de a-și Uh, să le cerem companiilor să-și definească obiectivele nu atât climatice cât și pe, pentru drepturile omului, în care să fie vizat întregul lanț de producție. Să, dacă să introducem o obligație legală de uh, diligență, uh, trebuie să fie examinat. Știu că este o preocupare a Parlamentului European însă confirm acest lucru și am spus-o în intervenția mea inițială, uh, demersurile voluntare, în mod foarte clar, nu sunt suficiente, trebuie să mergem mai departe. Vă mulțumesc, domnule Reinders. Doamna Opri, mai aveți la dispoziție un minut. Aici nu este vorba să cerem întreprinderilor, ci să permitem un acces la justiție pentru victimele care nu au acces Uh, am notat în răspunsul dumneavoastră scris, ați spus că a, în acțiunile în justiție cu companiile trebuie să ținem cont de caracterul proporțional al tuturor măsurilor și caracterul echitabil pentru industrie. În Belgia ați susținut introducerea unui, unei, unor legislații care permit întreprinderilor să scape de uh, urmărirea legală. Spuneți-ne foarte clar, în calitate de comisar pentru justiție, considerați că uh, piața liberă uh, plasează companiile în afara statului de drept, pentru că de fapt despre asta vorbim, să uh, punem capăt impunității multinaționalelor, să permitem accesul la justiție pentru victime, ca interesul companiilor să nu mai fie deasupra interesului cetățenilor. Răspunsul este nu. Nu cred că în trecut multinaționalele uh, au fost în afara statului de drept. Trebuie să fie, trebuie să respecte legea, la fel ca toată lumea. Uh, trebuie să facem referire și la proporționalitate în măsurile noastre, uh, măsuri legate de cetățeni, IMM-uri sau mari întreprinderi. Și uh, am văzut în ultimii ani, în special uh, uh, angajamente voluntare în anumite sectoare și acest lucru nu a fost suficient. Deci va trebui să dezbatem până unde suntem dispuși să mergem. De la acțiunile întreprinderii însăși, care va trebui să comunice informații în legătură cu interesele sociale, obiectivele sociale pe termen scurt și mediu și Bineînțeles că actorii judiciari vor trebui să aibă acces la informații care să garanteze dreptul cetățenilor și, de asemenea, drepturile multinaționalelor. Nu este vorba de faptul că multinaționalele să fie excluse din, de la respectarea legii. Am încheiat acum prima rundă de întrebări și răspunsuri. Trecem la a doua rundă de întrebări din partea eurodeputaților. Voi da uh, cuvântul pentru a prezida această sec- secțiune uh, copreședinte mele, doamna Neținga. Vă mulțumesc. Primul uh, vorbitor va fi Emil Radev din partea PPE. Vă mulțumesc foarte mult, Domnule Reinders, în răspunsurile dumneavoastră la răspunsurile la întrebările scrise jurii, eh, spuneți că avem nevoie de o abordare coordonată pentru a eh, avea încredere reciprocă în sistemul de justiție. Într-o rezoluție din 4 iulie 2017, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să Uh, facă o propunere de directivă în legătură cu standardele minime de uh, proceduri civile transfrontaliere. Eu cred că aceasta este o modalitate de a construi încrederea reciprocă între sistemele noastre. Uh, intenționați să prezentați o asemenea propunere și dacă da, când o putem aștepta? A doua întrebare dacă veți fi uh, numit comisar pentru justiție, veți propune o strategie europeană pentru lupta împotriva corupției și criminalității organizate pentru a rezolva problema la nivel european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh domnule Radev, pentru întrebarea dumneavoastră, dacă, în ceea ce privește calendarul, pe baza propunerii care a fost uh, formulată în 2017, trebuie să vedem cum putem să obținem o majoritate în Parlamentul European înainte de a încerca să convingem Consiliul. Am reamintit-o în răspunsul meu scris, am uh, uh experiență uh, în Consiliu, am uh, funcționat acolo și știu că acolo blocajele sunt for- foarte uh, importante în ceea ce privește blocajele civile. Uh, este mai important să avem o majoritate în Parlament pe baza unor orientări pe care Comisia se le poate transpune. Aceasta este logica dreptului de inițiativă pe care doamnul președinte a recunoscut-o în dezbaterea cu Parlamentul, pentru că trebuie să respectăm articolul 225 al tratatului, deci condiții de bună cooperare. În ceea ce privește criminalitatea organizată, avem o prioritate care este înscrisă în agenda viitoarei comisii și anume înființarea parchetului european. Uh, în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, va trebui să acționăm puternic pentru ca uh, parchetul european să înceapă să, să devină funcțional în 2020 și să avem anchete la nivel european și uh, urmăriri judiciare la nivel european. Asta nu va uh, în, în, împiedica un, o mai bună uh, transmitere de informații între sistemele noastre de Justiție pentru a acționa în, împotriva corupției și criminalității organizate. Și bineînțeles că voi avea uh, grijă să consolidez această abordare pe plan european. Însă parchetul european este primul exemplu în acest sens. Domnul Radev? Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Întrebarea mea suplimentară este ce măsuri suplimentare aveți în vedere pentru a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție și pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară, pentru a ne asigura că sistemele noastre beneficiază în urma inova- inovațiilor și noilor tehnologii, în același timp în care promovăm comerțul și investițiile. Vă reamintesc că în ceea ce privește accesul la justiție, mi-aș dori ca acest uh, acces să fie mm, cu uh, capacitatea de a uh, avea o justiție independentă. Deci să avem un sistem judiciar independent în toate statele, statele membre, prin procedurile pe care le avem de ceva vreme în legătură cu statul de drept, și în consolidarea acestei părți foarte importante legate de justiție. Dincolo de aceasta, programul trebuie să ne permită să ajutăm anumite state membre sau actori să dezvolte accesul la justiție. Cu toții știm că există mecanisme care permit consolidarea accesului cetățenilor la justiție prin cofinanțare din partea Uniunii Europene uh, pentru a însoți acest proces, în special pentru cetățenii cei mai vulnerabili. Uh, noi în Belgia uh, lucrăm cu mecanisme de susținere activă, de acces direct în justiție pentru a informa pe cetățeni de drepturile lor și pentru a aduce o susținere activă uh, prin programele care permit acest lucru pentru a putea avea o adevărată susținere pentru aceștia. Urmează acum uh, Catalina Barley din partea grupului SD. Mr. Reinders. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Reinders, am văzut în ultima vreme că se tot vorbește despre articolul 7 în ce privește reacția comisiei, s-a tot insistat. Dacă nu mă înșel, nu menționați nici măcar o singură dată în uh, scrisoarea dumneavoastră articolul 7. Nu este menționat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că veți aborda aplicarea acestui articol 7 diferit față de comisia anterioară, față de cum l-a abordat Franz Timmermans. Deci asta e întrebarea. Cum veți uh, acționa uh, în legătură cu procedura în articol 7? Okay. Thank you, Madam Shea. No. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Barley, foarte clar vă spun că eu doresc să aplic articolul 7 dacă este nevoie și nu doar în situațiile pe care le avem deja, ci și în altele. Știu că există diverse probleme la frontierele statelor și, dacă e nevoie, va trebui să le aplicăm, la fel cum a dorit să o facă și Franz Timmermans. M-am bucurat să văd că avem un raport uh, foarte bun și detaliat, uh, nu doar de la Comisia Europeană, ci și de la Consiliul Europei, care uh, demonstrează că este necesar să se, iniția, să se inițieze această procedură. Deci, spun că este un instrument care face parte din trusa pe care o avem, așa cum am spus și mai devreme, și îl vom folosi dacă e nevoie. Avem uh, în plan ca în primul an de mandat al Comisiei să publicăm deja raportul anual și în cazurile în care constatăm o nerespectare gravă a statului de drept, să putem să ne folosim de acest mecanism. Și, uh, bineînțeles, vom comunica cu toate statele membre pentru a nu exista discriminări. Eu am fost surprins să constat uh, pe parcursul anilor că se pot face observații cu privire la buget și este necesar, însă nu este foarte ușor să facem observații cu privire la valorile pe care le avem în comun. Consiliul are mecanismul interpares, Comisia are raportul anual, Parlamentul are dezbaterea. Deci eu vă asigur că voi uh, merge înainte cu toate instrumentele pe care le am la dispoziție, inclusiv articolul 7, pe baza procedurii actuale pe care avem în Consiliu și aș mai adăuga că în ce privește Ungaria, ați văzut că s-a cerut această procedură în Consiliu, iar Comisia actuală a spus că Parlamentul poate interveni și poate să-și spună poziția, deoarece procedura a fost uh, începută în Parlament. Deci, așa vom proceda în continuare, pe o bază foarte solidă și uh, răspunsul meu este da, dar înainte de asta vom uh, organiza un dialog cu statele membre pentru a preveni orice nerespectarea statului de drept. Doamna Barley. În răspunsurile scrise și în ce ne-a spus astăzi, uh, ne arată că vreți să vă asigurați că cei care sunt implicați în procedurile penale se bucură de respectarea drepturilor lor în tot teritoriul Uniunii. Ce măsuri specifice avizajați în această privință și cum veți uh, încuraja o cooperare judiciară sporită între statele membre și chiar o lărgire a mandatului parchetului european? Considerați că dreptul comunitar cu privire la drepturile procedurale este suficient pentru a-i permite unui procuror european atotputernic să acționeze la nivel european fără a submina dreptul părților la o procedură echitabilă. Deci veți consolida drepturile părților dacă e necesar, dacă vom avea acest uh, parchet la nivel european. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Barley, în ce privește parchetul european, întâi de toate? Prima mea îngrijorare, prima mea preocupare este să ne asigurăm că acesta devine funcțional anul viitor și voi uh, colabora cu persoanele potrivite pentru a face pașii necesari. Și să știți că voi merge pe ambele direcții pe care le-ați menționat. În primul rând, Trebuie să avem o abordare comună a normelor procedurale. Avem sisteme diferite și trebuie să ținem seama de specificități, dar avem și niște limite și asta s-a văzut la procedura din articolul 7. Trebuie să existe respect absolut pentru statul de drept, cu o justiție independentă și cu o capacitate reală de a proteja drepturile omului. Pe de altă parte, poate că trebuie să lărgim competențele biroului parchetului european. Știți că încercăm să îi uh, dăm și atribuții în ce privește combaterea terorismului. Dacă vom uh, avea și astfel de atribuții de combatere a terorismului transfrontalier, poate că va trebui să alocăm resurse suplimentare și bugetare pentru că uh, vor avea nevoie de mai multe instrumente pentru a putea proteja și interesele financiare și a combate terorismul. Dar asta cu respectul garanțiilor procedurale. Deci, da, aș extinde mandatul parchetului. Mulțumesc. Următoarea întrebare de la Karen Melchior de la Renew. Domnule comisar, puteți să răspundeți imediat, nu trebuie să așteptați să vă dau eu cuvântul. Karen. Da, eu m-aș uh, referi la problema soluționării disputelor cu privire la platforme. Uniunea Europeană trebuie să aibă propriile norme și standarde în ce privește spațiul virtual, digital cetățenii europeni um, se văd forțați să își rezolve aceste dispute prin platforme. Este corect că atunci când ai o dispută, un conflict cu eBay sau cu uh, YouTube, să trebuiască să te bazezi pe o astfel de platformă? În plus, aceste mecanisme de soluționare a disputelor sunt uh, bazate, de fapt, uh, în state din afara Uniunii Europene. Această soluționare alternativă a disputelor este o parte importantă a modului în care funcționează societatea, însă trebuie să ne asigurăm că drepturile fundamentale ale cetățenilor și consumatorilor europeni sunt respectate. Întreb, Comisia Europeană va implementa o astfel de platformă de soluționare alternativă a disputelor pe baza principiilor pe care funcționează și uh, Ombudsmanul European. Deci, pentru respectarea drepturilor uh, europenilor, uh, să avem acest mecanism paralel cu uh, accesul la justiția instituționalizată. Întâi de toate, doamna Melchior, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Avem, uh, într-adevăr, o problemă în ce privește toate aceste platforme, mai ales cele străine din afara Uniunii Europene. Deci trebuie să fim vigilenți. Atunci când o platformă online țintește un consumator din Uniunea Europeană, bineînțeles că se aplică drepturile consumatorului european. Acesta e un prim răspuns. Trebuie să protejăm drepturile consumatorilor european pe baza legislației existente, chiar dacă acea platformă are sediul în afara Uniunii Europene. În al doilea rând, Curtea Europeană de Justiție a clarificat ce înseamnă țintire, targeting. Dacă uh, se țintește o țară, un stat membru, este foarte ușor să reacționăm. Toți uh, cetățenii din UE pot să apeleze la o soluționare alternativă a disputelor, însă există vreo 460 de organisme de soluționare alternativă a disputelor doar în UE. Deci, uh, da, uh, însă trebuie să mergem și mai departe pentru că Um, consumatorii poate trebuie să se adreseze până la urmă unei instanțe ca să primească un, răspuns pozitiv. Există și posibilitatea de a uh, iniția o acțiune colectivă și asta ar fi o posibilitate să permitem uh, unor consumatori să se asocieze pentru a merge în justiție, în instanță. În al doilea rând, nu aș lua neapărat ca model uh, mediatorul sau ombudsmanul european, însă trebuie să organizăm mai bine aceste modalități alternative de soluționare a disputelor în Uniunea Europeană și să diseminăm informații către consumatori, pentru că aceștia nu sunt suficient informați. Ei deci trebuie să știe că există și această posibilitate de a apela la un mecanism de soluționare internă când uh, sunt uh, confruntați cu astfel de platformă din afara Uniunii Europene. Mulțumesc pentru răspuns și pentru angajamentul dumneavoastră de a opri privatizarea sistemului de justiție. Mă bucur de asemenea că doriți să reduceți uh, prezența produselor nesigure. Însă aceste platforme nu distribuie doar bunuri materiale, ci și conținut. Există prevederi privind uh, răspunderea uh, interimară în legislația europeană și care sunt interpretate diferit și uh, afectează libertatea de expresie a cetățenilor europeni, mai ales când se folosesc filtre care impun decizii automate. Cum vă veți asigura că aceste tehnologii automate, care um, sunt implementate direct sau indirect, respectă accesul la drepturile fundamentale și la justiție? Poate că ați văzut în declarația președintelui uh, ales că în primele 100 de zile își uh, propune să vină cu o abordare concretă referitoare la domeniul digital. Și uh, vicepreședintele însărcinat cu acest uh, domeniu uh, și cu mine vom colabora, vom încerca să venim cu o propunere legislativă cu privire la aspectele umane și etice ale inteligenței artificiale. V-ați referit la algoritm. În primul rând, trebuie să știm concret ce sunt aceștia, care sunt informațiile sau comenzile logice dintr-o aplicație. În al doilea rând, consumatorul poate să aleagă să nu interacționeze cu un bot, cu un program informatic, să interacționeze cu un om Există și această posibilitate și a trebuie asigurată. Apoi, în ce privește autoritățile naționale care asigură controlul, acestea sunt, de fapt, judecătorii care ar trebui să poată înțelege ce se întâmplă, pentru că dacă nu au aceste informații și nu pot testa diversele aplicații, nu pot să își uh, exercite controlul în protejarea intereselor consumatorilor. Deci știu că în primele săptămâni va trebui să muncim mult pentru a identifica riscurile cele mai importante în ce privește uh, interacțiunea dintre oameni și inteligența artificială. Eu am văzut că s-au luat deja decizii în ce privește internetul, însă nu e suficient, avem nevoie de un act legislativ. Mulțumesc! Următoarea întrebare de la domnul Peters, de la PPE. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc în neerlandeză. Așadar, aș vrea să revin la inteligența artificială, dacă tot s-a discutat despre asta. Înțeleg că aici avem un potențial uriaș și că există avantaje și, fără îndoială, și dezavantaje. În ce privește vehiculele autonome, vehiculele fără șofer, siguranța, de pildă, este o problemă. La momentul acesta nu avem un cadru juridic european pentru ele și acesta este un pericol. Folosim inteligența artificială în manieră nereglementată, iar asta poate să prezinte o amenințare. Nu avem niciun cadru la nivel național. Sunt uh, state care vor uh, elabora probabil propriile cadre juridice. Dumneavoastră ați spus că doriți să lucrați împreună cu uh, comisarul desemnat Vestager. Vreau să vă întreb cât o să dureze? Veți uh, aborda în manieră orizontală această problematică sau uh, în mod specific pe fiecare sector? Cum veți uh, încuraja competitivitatea companiilor, pentru că și ele au nevoie de acces facilitat. În același timp, oamenii trebuie să aibă încredere că datele lor personale sunt protejate. Europa va exercita funcție de monitorizare sau control în acest domeniu? domnul Reinders. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Peters. Am spus că în primele 100 de zile deja vom face primii pași. Uh, întregul colegiu al comisarilor va lucra la adoptarea unui nou cadru. Cred că, de fapt, uh, toată societatea trebuie să se modernizeze și nu va fi ușor. dar cred că doamna Melchior ne-a dat deja câteva idei uh, cu privire la ce putem face. Avem acest termen de 100 de zile, ar fi foarte bine să avem un cadru juridic orizontal, însă și un cadru care să țină cont de specificitățile diverselor sectoare. Avem, de pildă, transporturile, avem uh, sănătatea, va trebui să luăm măsuri uh, ferme și bine țintite. Se mai pune și problema răspunderii. Cine își asumă responsabilitatea pentru acele vehicule autonome, de pildă? Închipuiți-vă că se produce un accident aici, în Bruxelles. Cine este răspunzător? Proprietarul vehiculului, care poate n-a făcut nimic? Producătorul vehiculului? Poate. Sau poate că ne dăm seama că um, sunt uh, prea multe tehnologii, prea multe aplicații și va trebui să um, regândim modul în care concepem uh, cadrul juridic. Va trebui cu siguranță să începem cu o analiză detaliată, astfel încât să ne asigurăm că putem identifica persoana responsabilă sau răspunzătoare inclusiv la nivel penal când are loc un astfel de lanț de venit. Domnul Peters, mulțumesc foarte mult. Din datele noastre reiese că până în 2030 majoritatea beneficiilor economice din uh, acest domeniu, 70% de fapt, vor fi culese de către China și SUA. De ce? Aceștia sunt principalii noștri concurenți. Știu că există această analiză și această proiecție, dar nu m-aș lega neapărat de o cifră exactă. Ce trebuie să facem noi este să ne modernizăm, și la summitul european de la Lisabona, în urmă cu 20 de ani, spuneam că noi, peste următorii 20 de ani, vrem să fim lideri mondiali. Lucrurile între timp au evoluat și suntem aproape de momentul 2020. Și acum ne dăm seama că ce trebuie să facem este să oferim mai mult sprijin inovării, startup-urilor, și, de asemenea, să începem să lucrăm la o serie de standarde pentru a avea o abordare corectă, să protejăm drepturile omului și drepturile fundamentale. Mai există un domeniu foarte important, protecția datelor, iar aici Parlamentul uh, a făcut lucruri uh, foarte bune. Aceste standarde pot pune presiune asupra americanilor, pentru că noi avem deja un parcurs foarte convingător. Și acum ce ne mai lipsește este să avem o sinergie între inovare și respectarea drepturilor fundamentale. Iar aici avem un avantaj comparativ față de toți ceilalți. Mulțumim foarte mult. Următoarea întrebare de la doamna Wolters. Ja, welcome, meneer Reinders. Vă mulțumesc și bun venit, domnule Reinders. Vă voi întreba despre mersul cu bicicleta, dar aș dori să vă întreb despre acest lucru, însă nu este în portofoliul dumneavoastră. Vă voi întreba în legătură cu uh, acțiunile colective. Au existat uh, scandaluri, uh, Ryanair, Dieselgate, uh, implanturile de sân uh, care nu funcționau corespunzător sau erau dăunătoare, cum pot uh, cetățenii europeni să se unească pentru a obține acțiune, justiție colectivă? Mm, să vorbim despre diesel. Am, eu vin cu bicicleta la Parlamentul European și la semafor trebuie să stau și să respir uh, Uh, gazele de eșapament ale multor uh, vehicule care nu sunt echipate corespunzător. De ce consideră Comisia Europeană că dacă eu sunt proprietar al uh, automobilului Volkswagen, ar trebui să nu ar trebui să, ar trebui să am dreptul să dau în judecată Volkswagen, dar dacă respir gazele de eșapament, nu am dreptul să dau în judecată Volkswagen și cetățenii și cicliștii trebuie să aibă acces la justiție. Vă mulțumesc. Pentru a fi foarte concret, doamna Volters, bineînțeles, trebuie mm, să adoptăm uh, noua directivă în legătură cu acțiunile colective, pentru că trebuie să avem opoziția Consiliului în noiembrie. Am făcut deja primul pas, împărtășesc opinia dumneavoastră că avem nevoie de așa ceva, trebuie să organizăm acest proces. Trebuie să uh, identificăm, să certificăm actorii care vor putea să meargă în instanță. De ce există uh, uh, poate putem discuta cu colegii din comisie în, în legătură cu organizarea unui proces similar în legătură cu alte uh, procese, nu uh, doar consumatorii au aceste preocupări în legătură cu calitatea aerului din, aerului din Bruxelles. De ce uh, să nu există capacitatea de a intenta proces în legătură cu încălcarea obligațiilor de mediu? sunt responsabil cu protecția consumatorului, deci voi încerca să obțin o poziție a Consiliului pe cât de curând în noiembrie în legătură cu acțiunile colective și dreptul la despăgubiri colective și dacă e posibil să cădem de acord în legătură cu acest lucru, am putea să le luăm ca un exemplu pentru a da drepturi cetățenilor în toate situațiile. Și bineînțeles că aici va trebui să discut cu ceilalți colegi comisari, cei care răspund de mediu, de exemplu, însă spunem întotdeauna că vrem să luptăm împotriva schimbărilor climatice, după acordul de la Paris vrem ca Europa să devină un liber, sunt sigur că trebuie să îi protejăm și pe cetățeni în cazul în care există încălcări ale legislației de mediu. Uh, o consideră și Comisia, cât și Parlamentul. Însă există, cu această directivă ale acțiunilor colective, transmitem un mesaj că trebuie să fie posibil în anumite cazuri să existe acțiuni colective. Vă mulțumesc pentru acest răspuns. Nu știu dacă să fiu încurajată sau îngrijorată. Cred că amândouă sunt posibilități pentru că ați spus anumite lucruri uh, contradictorii, deci aleg să fiu încurajată. Pot să am angajamentul dumneavoastră că veți face tot ceea ce puteți pentru a debloca această inițiativă a acțiunilor colective deblocată în Consiliu și în al doilea rând pot să angajamentul dumneavoastră că veți examina extinderea acestei directive ca alți cetățeni să poată să aibă acces la ea. Da, cer scuze, dar repet, pentru că am spus foarte clar, vreau uh, să avem un acord în legătură cu opoziția Consiliului. Dacă e posibil, în noiembrie voi folosi toată influența mea pentru a obține acest lucru, însă știți cu toții dificultățile care există Uh, pentru obținerea unui acord și am spus că voi conlucra și cu alți colegi comisari și, și cu Parlamentul pentru a vedea dacă este posibil să ex, ex, extindem această capacitate la acțiunile colective în alte domenii. Deci transmitem un mesaj foarte clar. Este dificil să explicăm că vrem să fim inovatori în diverse domenii la nivel european, însă să nu uh, luăm anumite inițiative. Deci voi lucra în acest sens, am spus acest lucru în primul meu răspuns și o confirm în acest al doilea răspuns. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea doamnei Hautela, din partea verzilor. Vă mulțumesc, bun venit domnule comisar desemnat. Întrebarea mea se referă la un aspect important al mecanismului legat de statul de drept. Nu doar justiția, ci și societatea civilă sunt atacate în multe cazuri în interiorul Uniunii în acest moment. Cum veți proteja uh, societatea civilă și activiștii care sunt atacați? Vă voi da un exemplu recent în ceea ce privește uh, drepturile minorităților, drepturile LGBTI sunt amenințate, au avut loc atacuri recente în Polonia. Aș dori să știu cum veți uh, proteja societatea civilă și drepturile lor. Vă mulțumesc, doamna Hautala, pentru întrebarea dumneavoastră. Este o adevărată problemă pentru a vedea cum uh, E deja o problemă cu demararea articolului 7 în legătură cu încălcarea statului de drept, însă cum putem să fim mai eficienți pe teren, cu, să oferim susținere diversilor actori? Avem capacitate, avem uh, programe și fonduri disponibile. Mă bucur că comisarul actual a încercat să mențină același nivel de fonduri în cadrul financiar multianual Însă este posibil să susținem diversi actori ai societății civile cu finanțare. Uh, este posibil să facem același lucru cu, prin uh, formare uh, de la nivel comunitar, pentru că avem capacitatea de a oferi susținere în acest sens și ar fi important să punem accentul pe problemele principale. Există o legătură între mecanismele pe care le avem, mecanismul în legătură cu statul de drept și selectarea diverselor proiecte care vor fi susținute în soci- cu societatea civilă pentru a încerca să remediem situația și timp de mulți ani am fost și eh, am fost eh, angajat să apăr eh, drepturile minorităților în Belgia Uh, în, în orice circunstanță. Bineînțeles, aceasta este doar una dintre preocupări, sunt și alte aspecte în legătură cu care trebuie să fim foarte activi. Fondurile de la buget sunt foarte importante și voi încerca să apăr în alta noastră capacitate de a finanța foarte multe organizații de pe teren. În cazul suspendării uh, fondului trebuie să uh, finanțăm direct anumite organizații de pe teren, pentru că ar fi păcat dacă o încălcare a dreptului uh, a statului de drept ar duce la o oprire a finanțării pentru societatea civilă. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. În răspunsul dumneavoastră către colegul, colega Volters, ați făcut trimitere la acordul de la Paris. Și există câteva probleme legate de accesul la justiție în legătură cu uh, uh, schimbările climatice. Există în Uniunea Europeană uh, câțiva uh, cetățeni care sunt implicați în procesul pentru acțiuni climatice. Deci, uh, nu considerați că ar trebui ca uh, statele uh, membre să poate să fi trase la răspundere pentru eforturile lor sau lipsa de eforturi pentru combaterea schimbărilor climatice. Dacă ne luăm un angajament, trebuie să uh, verific, se verifice realitatea acestor angajamente, ca Parlamentul să verifice acest lucru. Este posibil pentru Comisie, pentru Parlamentele Naționale, însă uh, Trebuie să fie posibil ca cetățenii să verifice îndeplinirea angajamentelor conform acordului de la Paris și altora. Însă, în portofoliul meu posibil, voi gestiona o acțiune pentru a avea o asemenea capacitate de acțiune colectivă pentru consumatori. De ce să nu ne gândim la o abordare asemănătoare pentru cetățeni în alte domenii? După cum am spus, uh, poate este nevoie de garanția că există organizații uh, certificate, uh, transparente și cu capacitatea de a evita orice conflict de interese, pentru că nu vreau să avem uh, uh acțiuni colective care să fie dirijate de către companii. Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, următoarea întrebare de la domnul Gilles Le Breton din partea grupului ID. Bună ziua, domnule Reinders. Prioritatea dumneavoastră este să vă asigurați ca statul de drept să fie respectat în întreaga Uniune și, în Uniune și veți avea la dispoziție două mijloace. Pe, uh, de o parte, examinarea periodică a situației din fiecare stat, care va fi, ni se spune va fi un proces anual inclusiv și pe de altă parte sancțiuni financiare. Nu cumva considerați că acest lucru va duce la o emixtiune excesivă în funcționarea internă a statelor membre, cu atât mai mult cu cât aveți o concepție foarte extinsă a statului de drept, pentru că în răspunsul dumneavoastră în răspunsul dumneavoastră scris ați spus că uh, Uh, acest lucru implică și uh, uh, apărarea justiției sociale. De ce nu vă îndreptați împotriva Franței, unde există mișcarea vestelor galbene, care luptă pentru justiție socială? Dumneavoastră cumulați în Belgia trei posturi Ministru de afaceri externe, ministru apărării, informator regal, cum puteți să explicați toate aceste contradicții? Vă mulțumesc că, într-adevăr, sunt uh, foarte puțini informatori regali în uh, unele state membre. Cunoașteți probabil situația din Franța. Uh, ca să revenim la situația care ține de statul de drept Ceea ce încercăm să facem prin acest mecanism este ceea ce ne cere Parlamentul deja de, din propunerea din octombrie 2016 și ceea ce uh, propun Consiliului este să analizeze situația din toate statele membre într-un mod non-discriminatoriu la fel cum o facem și în domeniul bugetar. Știți că acum se face o analiză a recomandărilor, a criteriilor economice ale Uniunii Europene, foarte strictă la nivelul Consiliului și cu o situație non-discriminatorie pentru statele membre. La același lucru va avea, despre același lucru va fi vorba. Dacă ne uităm la statul de drept din toate statele membre, vom face recomandări și critici cu un rol inclusiv. Este vorba de un dialog cu aceste state, fără discriminare și în mod preventiv, pentru a evita să apară situații care să constituie adevărate încălcări. De aceea, miza este importantă. Trebuie ca europenii să accepte să vorbească despre felul în care în, în, înțeleg să apere valorile cu toții vorbim despre un proiect bazat pe valori, însă merită să uh, verificăm că împărtășim aceleași idei și că aplicăm uh, prin legislația națională aceleași reguli ale statului de drept. Și asta vrem să facem. Uh, justiția socială este, bineînțeles, în centrul proiectului european, deci ne preocupă cum aceasta, este, aceasta se poate exprima. Însă trebuie să lucrăm împreună. Uh, comisia va veni cu doamna Iurova uh, cu un raport în legătură cu Carta Drepturilor Fundamentale. Va fi o strategie în domeniul democrației. Eu uh, vreau să, să purtăm o dezbatere de fond în mod interinstituțional și Parlamentul va juca un rol bine meritat în această dezbatere. Vă mulțumesc pentru răspuns, dar mențin obiecția mea pe faptul că cumulați trei posturi, ceea ce e, uh, uh, nu e ceva ce mi-aș dori pentru mod, un stat de drept model. Uh, înainte de pauza de curent, ați spus uh, că cooperarea este preferabilă sancțiunilor. Însă, după aceea, ați intrat din nou în logica sancțiunilor, ați spus că trebuie să stabilim o condiționalitate între cadrul financiar și respectarea statului de drept, uh, care nu este foarte bine definit și ați denunțat și retorica naționalistă, aceste națiuni care încearcă să domine și nu să coopereze în uh, interiorul Uniunii Europene. Nu știu la ce ne faceți trimitere. Însă aveți o viziune foarte integratoare a Uniunii. Care este modelul european? Doriți un stat federal european și ce uh, loc va avea libertatea fiecărui națiuni europene? Vreau să vă asigur, dacă uh, aveți încredere în mine, vei, voi abandona cât mai repede posibil cele trei funcții cumulate în Belgia. Bineînțeles, când vorbim despre națiuni, toată lumea poate să identifice națiuni în afara Uniunii Europene care pot să acționeze din ce în ce mai mult uh, unilateral, uh, refuzând să participe la diversele proiecte multilaterale, pentru că Europa este un model de acțiune multilaterală și uh, statele, bineînțeles, decid să uh, se organizeze. Proiectul european este fondat pe voința statelor de a înainta într-o cooperare mai aprofundată. Trebuie, bineînțeles, să uh, lăsăm statele să își conducă politicile naționale, însă de fiecare dată când estimăm că există o plus valoare într-o acțiune comună, atunci merită să ne întrebăm dacă uh, decizia nu cumva ar trebui luată la nivel european. Acesta este echilibrul, echilibrul pe care îl căutăm. În ceea ce privește prevenția sancțiunilor, vom pune accentul pe prevenție și nu vom rămâne în logica sancțiunilor, care uh, trebuie, bineînțeles, să fie completată cu o logică preventivă. Vă mulțumesc. Urmează domnul Rafael Stancanelli, Stancanelli din partea ECR. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar de semnat. Oficiul European pentru Proprietate Intelectuală spune că în fiecare an, din cauza contrafacerii și pirateriei care ne afectează în sectoare cheie, producția de bunuri alcoolice, farmaceutice, produse de bază, cauzează pierderi de 60 de miliarde pe an. Doar pentru Italia, pierderile anuale cauzate de contrafacere ajung la vreo 10 miliarde de euro. Aceste estimări ale oficiului Uniunii Europene mă arată și că astfel în Europa se pierd până la 468.000 de locuri de muncă. Dumneavoastră urmează să vă ocupați și de protecția consumatorilor, așa că vă întreb, în ce fel veți uh, informa mai bine consumatorii care să poată să uh, fie sigur că vor achiziționa mărfuri care nu sunt contrafăcute și cum veți combate acest fenomen al contrafacerii. Je vous remercie pour, cette question sur uh, les rôles que l'on peut Vă mulțumesc pentru această întrebare în ceea ce privește rolul pe care îl putem avea în combaterea um, produselor contrafăcute. E bine, e vorba de o infracțiune și ține de uh, serviciile vamale de a detecta, în primul rând, Uh, aceste produse și este ceva despre care va trebui să discutăm și cu vicepreședintele executiv pentru economie. Însă dreptul uh, Uniunii deja de acum impune statelor membre să prevadă sancțiuni pentru persoane care mm, au activități de contrafacere sau pirataj. În domeniul uh, justiției, Eurojust, în special, facilitează coordonarea autorităților judiciare între deci cooperarea între aceste organizații, uh, fiind vorba de, și de criminalitatea ce ține de drepturile de proprietate intelectuală. Eurojust uh, tocmai sunt, este pe cale să elaboreze un raport privind uh, provocările, dar și cele mai bune practici în acest domeniu. În ceea ce privește protecția consumatorilor, aș spune că uh, Platformele digitale, când vorbim despre comerțul online, trebuie în primul rând să fie cele care pun, uh, care iau măsuri pentru a împiedica uh, vânzarea de produse contrafăcute odată ce uh, ele sunt identificate. Este de asemenea ceva ce face obiectul rețelelor de cooperare ale autorităților pentru protecția consumatorilor. Sper că vom putea să uh, arătăm, uh, să, vă, să publicăm câteva statistici în acest sens și să ne asigurăm că va fi o cooperare mai strânsă. Cooperăm cu Eurojust, dreptul european prevede deja sancțiuni pentru state, vom analiza dacă trebuie mers mai departe. Cred că în momentul de față coordonarea uh, trebuie mai degrabă consolidată. Grazie, eh, signor. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Von der Leyen, președintele desemnat, a spus că dorește să aplice principiul one in, one out, adică un număr constant al obligațiilor. Dumneavoastră, în domeniul care vă aparține, ce fel de legislație ați propune pentru a elimina obligații care să frâneze dreptul de proprietate intelectuală, astfel încât să încurajați întreprinderile mici și mijlocii care doresc să-și protejeze rezultatele cercetării și care ar putea să producă mult mai multe pentru economia noastră. Mulțumesc! Merci, je vous avouerai tout d'abord que je n'ai Mulțumesc. Pot să recunosc întâi că nu am făcut o listă de legislație pe care aș vrea să o elimin. În majoritatea răspunsurilor uh, mele am menționat asta, dar și în, la început și în răspunsurile înscris um, vom avea mai degrabă în vedere modificarea sau revizuirea anumitor directive. În ceea ce privește IMM-urile, clar trebuie făcute eforturi pentru a ne asigura că limităm um, sarcina administrativă, că limităm blocajele care pot uh, împovăra uh, IMM-urile, startup-urile care nu au aceeași capacitate ca marile întreprinderi de a uh, răspunde la obligații ce li se impun. Parlamentul a lucrat la protecția datelor. Am auzit uh, critici ale regulamentului general privind protecția datelor, însă el conține mecanisme simplificate pentru IMM-uri și uh, în acest uh, spirit voi încerca să uh, lucrez. Uh, voi încerca să elimin constrângerile inutile impuse IMM-urilor sau startup-urilor. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul domnului Arimo, aș dori să vă spun că suntem într-o oarecare întârziere. Deci vă rugăm să vă restricționați întrebările la un minut. Dacă puteți uh, să vă adresați întrebările mai puțin de un minut, ar fi chiar ideal. Domnule Arimo, vă rog. Bună ziua, domnule Reinders. Uh, bun venit la Parlamentul European. Voi vorbi și eu în limba mea maternă, germană. Cunoașteți cu siguranță regulamentul privind drepturile pasagerilor în aviație. Și le cunoașteți cu siguranță pentru că mulți consumatori din Europa cunosc acest regulament. Este un regulament ușor de înțeles pentru că este același în cele 28 de state membre. Am încercat să um, în ultimii ani să unificăm uh, drepturile de garanție pentru produse în Uniunea Europeană. Doream să avem un termen egal, astfel încât uh, consumatorii și um, vânzătorii, de comercianții de asemenea, să nu trebuiască să facă față diferitelor regimuri din um, întreaga Uniunea Europeană. Mai ales micile întreprinderi nu pot face față la asta. E vorba de a simplifica și a face mai inteligibilă piața internă. Sunteți de acord cu mine că în ceea ce privește protecția consumatorului, regulile uh, pieței unice trebuie să fie ușor de înțeles și cât se poate de egale? Sunteți de acord că avem nevoie de o armonizare în ceea ce privește regulile pentru protecția consumatorilor? Obiectivul acesta trebuie să fie. Da, sunt de acord uh, cu această dorință de a merge înspre armonizare, mai ales ați vorbit despre garanții pentru produse, uh, și despre diferențele cu care se confruntă um, consumatorii când au de-a face cu diferiți actori în diferite state membre. Deci, cred că asta, acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Um, și s-a făcut acest lucru prin diferite texte legislative. S-a încercat o armonizare ma- maximă. Însă trebuie să putem analiza lucrurile și de la caz la caz. Există situații, poate mai puțin în cazul menționat de dumneavoastră, în care trebuie să permitem unor state membre să meargă mai departe în ceea ce privește măsurile de protecție. Mă gândesc la consumatorii vulnerabili și în această um, comisie suntem pe care să discutăm despre asta. De asemenea, putem să discutăm și despre drepturile pasagerilor în uh, domeniul aviației. Avem de-a face cu o situație foarte complicată în momentul de față, falimentul unei mari agenții de voiaj. Cred că um, Uh, lucrurile nu merg atât de prost, având în vedere numărul enorm de oameni afectați, 600 de mii. Uh, pentru pasagerii, uh, în general, există drepturile pasagerilor, însă, iată, nu putem acționa în mod similar când vine vorba de falimentul unei companii. Deci putem prevedea drepturi pentru pasageri nu cum s-a întâmplat în trecut, ci Um, pentru cazuri um, cum este acesta al falimentului companiei Thomas Cook. În mod um, constant au, se anunță falimente ale unor companii aeriene. Și, deci, uh, răspunsul meu la întrebarea noastră este pozitiv. Cred că trebuie să mergem înspre o armonizare, rămând foarte, um, ate- rămânând foarte atenți la situații specifice în anumite state membre și la consumatorii vulnerabili. Mulțumesc pentru răspuns. Aș vrea să merg un pas mai departe și să vă întreb dacă ați fi dispus să faceți o verificare a tuturor regulilor pe care le avem în protecția consumatorilor pentru a vedea unde putem deja să introducem armonizarea totală. Deci să facem o examinare a tuturor regulilor și să vedem unde putem armoniza. Și apoi, conform scrisorii, scrisorii de misiune, sunteți responsabili și pentru strategia pentru IMM-uri sau pentru dezvoltarea unei strategii pentru uh, IMM-uri. Ați spus uh, într-un răspuns precedent că analizați care măsuri ar putea fi luate. Puteți în, uh, acum să ne spuneți mm, care credeți că ar fi măsurile concrete care ar putea îmbunătăți uh, viața acestor mici întreprinderi care creează 80-90% din locurile de muncă din Uniunea Europeană? Care sunt uh, propunerile dumneavoastră concrete pentru a simplifica viața acestei firme cu 10, per, cu 10 angajați? Să vă răspund la cele două întrebări. Da, cred că putem face o astfel de evaluare, respectând, bineînțeles, ceea ce uh, spuneam uh, în răspunsul precedent. Unde se poate merge către această armonizare? Foarte bine, este o garanție pe care o putem acorda consumatorilor, însă există cu siguranță cazuri în care și evaluarea va arăta probabil că trebuie să lăsăm spațiu de manevră statelor membre care vor să meargă mai uh, departe. În ceea ce privește IMM-urile, să vă dau un exemplu. Am vorbit mai devreme despre regulamentul general privind protecția datelor. Suntem pe o cale de digitalizare din ce în ce mai puternică. În cadrul reglementărilor pe care va trebui să le adoptăm în ceea ce privește domeniul digital, va trebui să, fi din, să fim din ce în ce mai importanți uh, Eh, mai, din ce în ce mai atenți la uh, capacitatea IMM-urilor de a-și face un loc pe această piață um, fără a le impune aceleași obliga- obligații. Um, va trebui deci să fim atenți uh, la acest lucru când vom adopta uh, măsuri uh, și legislație în ceea ce privește mai ales inteligența artificială. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna Pagazauru Tundua. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Didier, ați spus-o că lumea s-a schimbat radical. Crimele și impunitatea s-au globalizat și ele. Comisarul desemnat uh, pentru afaceri interne a subliniat că arhitectura cooperării polițienești nu este pregătită pentru a elimina uh, punctele oarbe și avem nevoie de mai mult decât ori, oricând uh, recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în uh, spațiul comun de justiție. Trebuie să apărăm uh, și sistemele noastre juridice și statul de drept democratic european. Vă vorbesc și de calitate. Crimele cele mai grave nu pot să beneficieze de impunitate pe teritoriul european. Există marjă de îmbunătățire cel mai mare uh, uh, cea mai mare prioritate trebuie să fie statul de drept. Eu înțeleg că dacă venim cu angajamente clare în munca noastră parlamentară, trebuie să, putem să îmbunătățim acest cadru. Înțelegeți și dumneavoastră lucrurile în acest fel? Alors, merci pour, pour euh, ce, ce retour au, au mandat d'arrêt. Vă mulțumesc pentru că ați revenit la ideea mandatului european de arestare. În primul rând, cred că în ceea ce privește cooperarea uh, între organizațiile uh, judiciare, suntem pe cale uh, Uh, să uh, obținem progrese uh, din nou în acest domeniu, pentru că vom avea un parchet european care se va ocupa de interesele financiare ale Uniunii Europene și poate chiar competențele sale vor fi extinse. În ceea ce privește mandatul european de arestare, este o poveste de succes a cooperării. În ultima vreme, adesea, am avut mandat, mandate de arestare um, acceptate um, ceea ce a uh, redus uh, perioada da, a făcut ca uh, situația să fie soluționată mult mai rapid. Poate că putem îmbunătăți liniile directoare pe care le uh, adresăm statelor, uh, fiind vorba de a îmbunătăți um, uh, eficiența urmăririi, dar și um, drepturile apărării. Suntem pe cale să facem uh, o evaluare a situației și uh, vom verifica uh, ca toate stat- că toate statele membre aplică în mod corect dispozițiile europene. Aici este vorba de eficiența mecanismului și în cazul în care statele membre nu fac asta, poate putem lansa proceduri de încălcare împotriva acestor state dacă evaluarea solicită să se facă modificări la mandatul european de arestare, foarte bine, sunt pentru ideea de a veni cu propuneri de revizuire, bineînțeles, în urma unor discuții cu Parlamentul European. Bineînțeles, ar fi nevoie de o majoritate în Parlamentul European pentru a uh, putea sprijini o propunere de modificare și în fața Consiliului. Dar sunt de acord că trebuie să creștem eficiența uh, combaterii uh, infracțiunilor grave. Muchísimas gracias, señor Reinders, por su compromiso. Vă mulțumesc pentru acest angajament, pentru fiecare dintre elementele de aplicare al unei reforme veți beneficia de cooperarea noastră. O altă întrebare însă. În răspunsele dumneavoastră v-ați angajat să vegheați la aplicarea corectă a directivei cu privire la sprijinirea victimelor, care s-a aprobat, aprobat în 2012. Este un proiect uh, de măsuri minime pentru cei care au suferit de crimele cele mai grave uh, și care lasă sechelele cele mai uh, permanente. Este vorba de dreptul de uh, de, ac- de acces la informații și au am auzit foarte multe vorbe frumoase, însă statele membre nu și-au uh, îndeplinit obligațiile. Conform raportului din 2018, Jean-Claude Juncker în 2017 a însărcinat-o pe Joel Milchet uh, să redacteze un raport în legătură cu uh, deficitul de protecție a victimelor. Avem nevoie de un comisar rebel care să schimbe lucrurile, să dea drepturi adevărate victimele, victimelor. Veți fi dumneavoastră acest comisar? în mod concret sunt de acord uh, cu dumneavoastră în ceea ce privește două elemente. În primul rând, trebuie să verificăm punerea în aplicare reală a uh, angajamentelor asumate și a uh, cadrelor legislative create și în cadrul luptei împotriva terorismului și a victimelor terorismului. Asta se aplică în mod special. Știți că Bruselul, uh, ca multe alte orașe din Europa și din lume, a fost uh, afectat de acest uh, fenomen cu numeroase victime. Deci trebuie să verificăm această punere în aplicare. Însă această punere în aplicare nu trebuie să se aplice numai victimelor terorismului. Există o serie de elemente um, existente um, Însă cred că trebuie să încercăm să extindem această capacitate de a acompania victimele la victimele tuturor infracțiunilor. Avem un proiect pilot în ceea ce privește terorismul acum, poate că putem extinde asta la toate uh, victimele. Am luat notă de cele 41 de recomandări din raportul doamnei Milche și va constitui o bază foarte bună pentru a lucra la a îmbunătăți cadrul pentru drepturile victimelor. Mulțumesc. Următoarea întrebare vine din partea doamnei Widicamp, în numele celor neafiliați. Mulțumesc. Am fost foarte recunoscătoare pentru sinceritatea cu care domnul comisar desemnat a vorbit despre acuzațiile ce au fost aduse. Aș dori să întreb următorul lucru. Doamna von der Leyen a spus clar în scrisoarea sa de misiune că nu poate exista loc de îndoială referitor la integritatea comisarilor a luat în considerare ideea de a se retrage până, până când uh, acuzațiile vor fi fost uh, soluționate? Aceasta este întrebarea. Vă mulțumesc pentru întrebare. Am spus uh, de la bun început că procurorul a decis să, să nu acționeze niciun fel. Deci nu am niciun fel de intenție să mă retrag am intenția să mă apăr și voi continua să fac asta. Doamna că am înțeles că au fost aduse acuzații noi, dar aș dori să vă întreb un lucru. Acum sunt sute de mii de cetățeni inocenți în Uniunea Europeană care sunt acuzați uh, în mod nedrept uh, sau în mod malițios de Um, anumite lucruri și aceștia nu pot uh, să candideze la anumite posturi, sunt suspendat din posturile lor, suferă de pe urma unor um, sancțiuni. Deci ce credeți că spune asta despre un uh, candidat la un post uh, înalt la nivel european care invocă prezumția de nevinovăție? Există două elemente prezumția de nevinovăție, într-adevăr, dar și faptul că justiția trebuie să se aplice la fel tuturor, indiferent de funcție. Răspunsul. Așa este, justiția se aplică tuturor, inclusiv pentru mine. Am văzut reacția justiției, a procurorului, la primele acuze și, bun, poate oamenii vor mai încerca, dar reacția mea va rămâne aceeași. Mulțumesc. Urmează acum doamna Caliurant, de la grupul SND. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Dacă veți fi nominalizat, una dintre sarcinile dumneavoastră va fi să vă asigurați că drepturile fundamentale sunt pe deplin respectate în era digitală și în ce privește modul în care se va dezvolta inteligența artificială. Ați vorbit uh, într-o oarecare măsură despre aceste teme, însă vreau mai multe detalii și am întrebări concrete. Cum veți garanta respectarea dreptului la viață privată și a datelor personale și principiul non-discriminării în colectarea datelor, agregarea lor, ținând seama de faptul că deja avem exemple de uh, algoritmi de programe informatice care îi spionează pe oameni și le încalcă dreptul la viața privată. În al doilea rând, aceste aplicații sunt uh, tot mai frecvent folosite și uneori uh, sunt uh, concepute chiar pentru agențiile de aplicare a legii. Cum vă veți asigura că se respectă proporționalitatea, necesitatea și non-discriminarea ca principii? Și un răspuns da sau nu la următoarea întrebată. La următoarea întrebare, veți avea o atitudine fermă în uh, ce privește respectarea drepturilor fundamentale de către agențiile de aplicare a legii? Mulțumesc! For the second question, the answer... La a doua întrebare, răspunsul este da, fără nicio problemă. Am spus asta în uh, toate schimburile cu eurodeputații. Dacă voi primi acest portofoliu, primul lucru pe care îl voi face este să apăr drepturile fundamentale. Și repet, în ce privește inteligența artificială, trebuie să admitem că avem nevoie de mai multă inovare, mai multe produse, trebuie să ne dezvoltăm în acest sens, însă valoarea adăugată pe care o aduce Uniunea Europeană este ca în același timp să protejăm dreptul la viață privată, date și drepturi fundamentale. Cum? Am spus că în primele 100 de zile vom propune măsuri legislative orizontale care să acopere aspectele etice și umane ale inteligenței artificiale. În primul rând, vom cere mai multe informații despre inteligența artificială celor care o produc. De la bun început, din faza de design, de concepere și proiectare, a aplicațiilor, trebuie să ne asigurăm că se respectă drepturile fundamentale. De aceea vom solicita mai multe informații despre algoritm și logica cu care funcționează, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, toate autoritățile naționale, inclusiv judecătorii, trebuie să poată avea capacitatea de a înțelege, de a controla și verifica. Deci comisia nu doar că va uh, elabora legislație nouă, ci vom uh, ajuta autoritățile naționale să uh, poată să facă teste, controle și să înțeleagă toate aceste informații. Și cum am spus și mai devreme, vom uh, lucra și uh, la nivel sectorial, pentru că în transporturi, de pildă, sunt alte dificultăți decât în sectorul medical. Și voi colabora strâns cu colegii din comisie. Dacă vrem să protejăm dreptul la viața privată, dacă vrem să împiedicăm orice discriminare, trebuie să facem asta încă din faza de design, etapa de concepție a inteligenței artificiale și trebuie să îi informăm mai mult nu doar pe consumatori, ci și pe din autoritățile naționale. Mulțumesc, domnule Reinders! Ținând seama de vasta experiență pe care o aveți în afacerile externe și de faptul că ați afirmat că vreți să există și o componentă externă a protejării drepturilor. Ce pași concreți veți face pentru a promova modelul european, anume normele din regulamentul privind protecția datelor și cum vă veți asigura că în negocierile internaționale, mai ales cu SUA, nu vom submina nivelul de protecție pe care îl avem deja și că acest uh, acord cu partenerii externi va rezista în instanță. În al doilea rând, puteți să-mi confirmați că veți avea o atitudine fermă la Comisie pentru a garanta că agențiile de aplicare a legii vor respecta pe deplin drepturile fundamentale? Mulțumesc! Din nou, răspunsul la ultima întrebare este categoric da. Am spus da, foarte clar. În ce privește capacitatea noastră de a ne promova standardele în plan extern, dacă vrem să uh, demonstrăm că avem această capacitate de a promova dezvoltarea durabilă, de a combate schimbările climatice, de a proteja drepturile omului și falurile fundamentale, va trebui să facem asta nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci și în discuțiile cu toți partenerii. Ați dat exemplul Statelor Unite. Văd pe Birgit Zippel. Eu sunt absolut deschis să particip la orice discuție prin care să definim o abordare comună a Uniunii Europene și asta cred că trebuie să facem noi între noi înainte de a uh, începe să discutăm cu SUA. Nici nu am intenția să închei uh, negocieri cu SUA înainte să avem o astfel de abordare comună. Pentru că dacă nu avem așa ceva, vom uh, fi supuși influențelor externe. Cloud Act, legislația americană, urmează să uh, intre în vigoare și trebuie să facem uh, tot ce putem astfel cât să fim noi cei care influențăm restul lumii și nu invers. Mulțumesc, domnul Melo, de la PP acum. Domnule Reinders, noi am uh, ales-o pe doamna Căveși ca procuror uh, șef al parchetului european. Îi veți conferi tot uh, sprijinul în timpul mandatului? Considerați că Comisia poate face tot posibilul pentru ca parchetul să fie deja funcțional în 2020? Uh, Mai ales că avem uh, deja resurse alocate pentru acest parchet, dar par să nu fie suficiente și să nu se poată aloca la timp. Deci cum veți ajuta acest parchet pentru a preveni situația în care nu va uh, putea să funcționeze. În al doilea rând, considerați că vânzarea de pașapoarte europene, vânzarea cetățeniei europene, așa cum a făcut-o Malta, unor străini, poate să prezinte un risc de securitate, spălare de bani, corupție și evaziune fiscală? Și, în fine, Președinte intervine, va expirat timpul. Și, în al treilea rând, interesează totuși să avem garanții că acuzațiile care vi se aduc sunt nefondate. Mulțumesc. În ce privește parchetul european, repet, prima sarcină pe care ne o asumăm este să ne asigurăm că parchetul va deveni funcțional anul viitor. Am uh, intrat deja în legătură cu uh, cei care îl vor conduce și am o listă de măsuri pe care le voi lua în uh, următoarele săptămâni și luni. Deja am intrat în legătură cu doamna Căveși, dar uh, trebuie să avem și un colegiu al procurorilor, deci trebuie să impulsionăm statele membre să-i numească. În al doilea rând, în ce privește directiva PIF, va fi foarte greu uh, pentru uh, parchetul european să își uh, facă munca. Și apoi, bineînțeles, e nevoie de resurse umane și resurse financiare pentru a înzestra parchetul. Eu am văzut că în propunerea actuală a Comisiei sunt suficiente, dar mă voi asigura că ajung pentru a putea face funcțional acest parchet. În ce privește um, parchetul european, îi vom acorda și uh, atribuții de combatere a terorismului și sunt convins că um, se va face tot ce trebuie. În ce privește acele pașapoarte, de, vizele de aur, știu că um, există această practică la unele state membre. Uh, nu putem uh, să acceptăm că există o piață pe care se vinde cetățenia europeană. Trebuie să avem uh, o viziune comună. Există libertate de mișcare, dar în interiorul Uniunii. Noi trebuie să fim uh, stricți, să fim fermi, eventual să constituim un grup de experți pentru a avea mai multe informații în legătură cu ce se întâmplă. Trebuie să știm exact care sunt datele și informațiile, deci trebuie să investigăm pentru a ști exact câte pașapoarte s-au vândut, cine poate să le cumpere și în ce situație. Pentru că, așa cum ați spus, există riscul de corupție, spălare de bani și multe alte riscuri asociate. Deci sunt hotărât să lupt împotriva acestor fenomene pentru că vreau să apăr cetățenia europeană ca un um, corp de valori. Și nu cred că putem să organizăm o astfel de piață pe care să cităm în pașapoarte. Există această posibilitate, dar trebuie să fie și limite. Protejarea statului de drept este una dintre responsabilitățile ce sunt uh, atribuite în mod distinct Comisarului de Justiție. Vrem să ne asigurăm că veți uh, sprijini toate mecanismele de cooperare la nivel european, în special mandatul de arestare european. Dar trebuie respectată și ordinea constituțională a statelor membre. Atunci când a avut loc votul ilegal din Catalonia, în urmă cu doi ani, Comisia Europeană și-a definit clar poziția. A spus că statele membre trebuie să își respecte Constituția. Sunteți de acord cu această poziție și dacă veți fi numit comisar pentru justiție, veți continua să aveți această poziție? Din ce am auzit până acum, dumneavoastră, înțeleg că sprijiniți uh, titulatura pe care a ales-o doamna von der Leyen cu privire la portofoliul lui domnului Șinas, protejarea modului de viață european. Confirmați? În ce privește a doua întrebare, sprijin poziția prin care apărăm modul de viață european. Articolul 2 din tratat spune foarte clar că avem un mod de viață în Uniunea Europeană și uh, în articolul 2 se protejează toate valorile europene, inclusiv drepturile fundamentale. Am discutat cu uh, doamna von der Leyen și am asigurat-o că voi uh, fi gata să protejez modul de viață pe care îl avem în Uniunea Europeană în baza acestui articol din tratat. Și apoi, sigur că voi avea aceeași poziție a Comisiei Europene și mai departe. Am total respect pentru ordinea constituțională a statelor membre și noi în Belgia avem o constituție complicată. Pe de altă parte, există și norme pentru modificarea Constituției și asta se poate, însă, așa cum am spus și la mandatul de arestare european, facem o evaluare a conformității și dacă va trebui să lansăm procedura de infracțiune, o vom face, dacă va trebui să revizuim, vom revizui. Mulțumim foarte mult! Următoarea întrebare de la doamna Cornelia Ernst de la GUE. Yeah, thank you very much. My uh, question is... Vă mulțumesc. Uh, și o întrebare pentru domnul Reinders. În ultima comunicare a Comisiei din iulie 2019, libertatea presei este indicată ca un domeniu pe care îl va evalua comisarul uh, în ceea ce privește respectarea statului de drept. Uh, uh, am asistat la scurgeri în presă uh, și ne așteptăm ca comisarul să pună acest subiect ca o prioritate. Însă în această vară am citit în presa belgiană că dumneavoastră personal ați propus uh, introducerea unui amendament care să uh, pedepsească publicarea informațiilor confidențiale cu închisoare la 3 ani și amendă. Uh, Deci, uh, și s-a considerat că aici există un risc pentru libertatea de exprimare și vi s-a solicitat să modificați această propunere. Puteți să clarificați care este statutul acestei propuneri, care este poziția dumneavoastră și ce ați face în calitate de comisar. Thank you. There are two different elements. At the national level, uh, we have consulted. Mulțumesc. Noi am uh, consultat uh, diversele organisme responsabile la nivel național și asta conform procedurii belgiene. Am spus uh, de nenumărate ori că vom adapta prevederile așa cum va reieși în urma consultărilor. Am vorbit și cu o asociație a jurnaliștilor și am spus că nu vrem să le limităm um, capacitatea de a publica anumite informații. Deci nu vrem să impunem restricții jurnaliștilor, nu vrem să restricționăm în niciun fel libertatea presei. Nu asta a fost scopul noi legislații. Era vorba despre modul în care cetățenii pot accesa aceste date. Apoi, în ce privește noua directivă referitoare la avertizorii de integritate, dorim să o implementăm. Am văzut uh, că în statele membre sunt uh, deja măsuri legislative la nivel național. Va trebui să le cerem autorităților naționale să verifice informațiile oferite de avertizorii de integritate, cărora trebuie să le oferim protecție, inclusiv pe partea psihologică. Eu, în calitate de comisar, doresc să intervin și în această direcție și să ofer o protecție adecvată avertizorilor de integritate, pentru că sunt garanții pentru uh, acești cetățeni care trebuie să fie apărați. Pe de altă parte, să ne asigurăm că protejăm și drepturile celor acuzați, să știm că acești avertizori de integritate cu adevărat sunt uh, ceea ce spun că sunt. Deci vrem, în orice caz, o protecție mai bună decât până acum pentru ambele părți. Am înțeles eu bine? Doriți să vă modificați poziția față de propunerea din vară? O să retrageți propunerea din Belgia? Am înțeles eu corect? Și uh, un alt lucru. Ce veți face efectiv pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate la nivel european? O să repet în franceză, poate că nu m-am exprimat suficient de clar în engleză. Am dat acest răspuns deja um, și am spus uh, asociațiilor jurnaliștilor care s-au adresat Consiliul Europei. Textul va fi modificat în urma consultărilor cu instituțiile și cu jurnaliștii. Nu avem, în orice caz, prevederi uh, referitoare la pedepse sau sancțiuni. Pur și simplu vom uh, defini uh, situațiile în care nu pot fi difuzate informații clasificate de către cei care au acces la ele. Nu vrem în niciun caz să limităm libertatea presei. În ce privește avertizorii de integritate, eu cred că trebuie să veghem la aplicarea directivei în toate statele membre și să avem o dezbatere cu statele membre, să le ajutăm să adopte măsuri, putem chiar să le oferim asistență financiară, asistență psihologică, vreau să văd în ce fel vor să procedeze statele membre și uh, cum vom putea să avem armonizare la nivel european. Mulțumesc! Următoarea întrebare de la doamna Borzan de la Socialiști. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ca observație generală, venind de la IMCO, sunt uh, dezamăgită de faptul, de felul în care scrisoarea dumneavoastră, referitoare la misiunea dumneavoastră se referă la protecția consumatorului. Sunt sigură că aceste drepturi vor avea un rol fundamental în politicile europene și că vor trebui să fie luate în serios la nivel orizontal. Uh, Parlamentul a cerut un design mai uh, verde pentru toate produsele, inclusiv pentru piesele de schimb, un uh, Uh, o durată de viață minimă pentru toate produsele și interdicția obsolescenței programate. Uh, producătorii trebuie să fie răspunzători pe întreaga durată de viață a produsului lor. Ce pași veți întreprinde pentru a vă asigura că trecem spre un consum mai durabil, Uh, avem oare nevoie de un nou cadru legislativ în legătură cu uh, consumul care să se îndrepte mai mult spre regulile de durabilitate. Am spus în uh, observațiile mele introductive că este foarte important să folosim uh, capacitatea consumatorilor de a organiza un adevărat proces uh, în acest sens și uh, trebuie să fim foarte activi. În strategia New Deal uh, ecologic european este uh, posibil să se lucreze mai mult pe partea de furnizare și ca consumatorul să se implice într-o tranziție mai rapidă în, spre economia verde. Și sunt sigur că trebuie să informăm consumatorii în primul rând, pentru că aceștia să poată să decidă în mod informat, însă aceasta nu este suficient și în ceea ce privește obsolescența programată, ați purtat foarte multe dezbateri. Trebuie să mergem mai departe, acest lucru să nu fie doar uh, o acțiune voluntară, trebuie să ne gândim la acțiuni legislative pentru a elimina asemenea situații și să avem uh, capacitatea de a discuta în legătură cu durabilitatea produselor, să solicităm companiilor să dea uh, informații în legătură cu durabilitatea, capacitatea de reparare, piese de schimb și astfel să uh, informăm consumatorul. Și, bineînțeles, uh, după aceea, uh, în ceea ce privește răspunderea, aceasta este o problemă importantă. Vrem să putem să evaluăm durabilitatea produselor în întregul lanț de aprovizionare, pentru că trebuie să avem aceleași uh, criterii care se aplică tuturor actorilor din, uh, în legătură cu durabilitate și capacitatea de reparare. Uh, de asemenea, în legătură cu greenwashing, trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen și să avem uh, informații reale acordate consumatorilor și nu uh, minciuni. Am auzit uh, introducerea dumneavoastră, însă m-ar bucura dacă ați, uh, v-ați angajat și înscris în acest sens. Recent s-a uh, uh, semnalat un, uh, o creștere masivă a importurilor directe din statele terțe cu valori de milioane de euro care au intrat pe piața internă anual. Eh, dacă ne uităm la RAPEX, ne vedem că aceste produse nu sunt întotdeauna sigure pentru utilizare de către consumatori. Cum vă veți asigura că eh, consumatorii europeni vor fi protejați de produsele care nu sunt conforme pe piața europeană? De asemenea, cum vă, vă veți asigura că consolidarea pieței unice nu va duce la o reducere a drepturilor eh, consumatorilor. Există mai multe modalități. Am menționat uh, o modalitate uh, e-commerce se poate discuta, se poate lucra cu o platformă care să se implice, nu uh, este vorba de produse ilegale, ci pentru, la, la cele unde există un risc uh, trebuie să se organizeze teste și trebuie să Uh, uh, se aducă la mm, cunoașterea publicului. Trebuie să discutăm cu diversi noștri parteneri, de exemplu China, va fi o parte foarte importantă să explicăm că avem nevoie de produse sigure în Uniunea Europeană. În ceea ce privește evoluția către o lume digitală și inteligența artificială, uh, Uh, avem poate nevoie uh, de o revizuire a uh, ideii pe care o avem în legătură cu siguranța produselor. Însă, dintre toate aceste acțiuni posibile, trebuie să ne gândim mai bine la controlul real al tuturor produselor care intră pe piața internă din punct de vedere al siguranței. Poate este, ar fi cel mai bine să revizuim directiva în legătură cu siguranța produselor, uh, nu doar cu măsuri generale, ci și sectoriale. Vă mulțumesc. Uh, următoarea uh, întrebare de partea domnului David Corman din partea verzilor. Vă mulțumesc, sunt aici, domnule comisar desemnat, vă salut. Am ascultat uh, răspunsul pe care l-ați dat în legătură cu consumul responsabil. Răspunsul nu ne-a satisfăcut total. Dumneavoastră vorbiți despre responsabilizarea consumatorului. Auzim acest lucru foarte des în, în ceea ce privește ce se, ce se întâmplă cu responsabilizarea companiilor. Aici noi nu uh, trebuie să dăm uh, sfaturi consumatorului, ci pentru a legifera Trebuie să luptăm împotriva obsolescenței programate și să schimbăm normele de concepție a produselor pentru ca producătorul să garanteze durabilitatea și reparabilitatea produselor. De asemenea, durata garanției legale în momentul actual este de 2 ani. Veți revizui directiva pentru drepturile consumatorilor pentru a extinde această garanție la 5 sau 10 ani și din punct de vedere legal veți recunoaște acest uh, delict, o infracțiune reprezentată de obsolescența programată, uh, de care să, pentru care să răspundă companiile. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că revin asupra ceea ce tocmai am spus, spuneam foarte clar, sunt, într-adevăr, uh, niște puncte legate de durabilitate și dezvoltare durabilă. Consumatorii trebuie să fie informați și întreprinderile trebuie să acorde informații corecte, după cum ați spus, în legătură cu durabilitatea, reparabilitatea și disponibilitatea pieselor de schimb și aș adăuga chiar reparabilitatea de către terți, nu neapărat de către compania care a fabricat produsul probabil va trebui să legiferăm în acest sens. Dacă mă uit la ceea ce există în uh, dispozițiile actuale, uh, va trebui să obligăm, bineînțeles, producătorul să furnizeze aceste informații și să le garan, În ceea ce privește garanția, sunt deschis uh, examinării situației dacă, pentru a vedea dacă mm, în acest fel putem uh, înainta spre o garantare a durabilității produsului. Uh, la 10 ani sau 10 ani este mai dificil de evaluat. În ceea ce privește obsolescența programată, bineînțeles că acest, aceasta trebuie să devină uh, interzisă, să fie interzisă. Nu ne putem imagina că Uh, produsele să fie fă, făcute în acest fel, fără niciun fel de consecințe. Deci uh, nu cred că trebuie doar să mobilizăm uh, consumatorii, trebuie să și obligăm întreprinderile să integreze din ce în ce mai multe date în legătură cu durabilitatea, presele de schimb, reparabilitatea produselor concrete și să uh, acționăm împotriva acestor acțiuni eh, a obsolescenței programate, care înseamnă, de fapt, eh, să, să nu se mai poate folosi un produs eh, care, în mod normal, ar putea fi folosit mai mult timp. Deci, răspunderea este, într-adevăr, cea a producătorilor. Vă mulțumesc, domnule comisar desemnat. Revin la întrebarea doamnei Ernst în legătură cu avertizorii de integritate, pentru că nu am înțeles exact ce vroiați să spuneți. Uh, avem impresia că avem de-a face cu domnul doctor Didier și domnul Reinders. Unul sunteți în Belgia și unul uh, un, alta ne spuneți aici. Ce veți face? Veți consolida drepturile și protecția la avertizorilor de integritate la nivel european, pentru că aceștia sunt uh, prima armă de obicei împotriva lobbyurilor. Eu sunt foarte uh, Uh, îngrijorat pentru că aici veți răspunde uh, de protecția uh, acestor eroi moderni care sunt lansatorii de anchetă. În ceea ce privește Belgia, textele sunt adaptate în funcție de solicitările asociațiilor de presă și textele vor fi conforme dezideratelor asociațiilor de jurnaliști în al doilea rând, în ceea ce privește nivelul european, vă asigur, oricare ar fi personal, experiențele personale prin care am trecut, uh, doresc să garantez protecția avertizorilor de integritate. Asta înseamnă o aplicare reală a directivei pentru că aceasta să, aceasta să fie pusă în aplicare. Este primul lucru pe care va trebui să-l facem, uh, să uh, introducem acțiuni de încălcare a obligațiilor. Trebuie să vedem dacă uh, în legătură cu la mediatorul european există semnale care să ne arate că acest, aceasta este o problemă uh, generalizată la nivel european. Statutul avertizorului de anchetă uh, conține în directivă o clauză de protecție și ținem la această clauză, fără niciun dubiu vom uh, înainta în sensul acestei protecții. Vă mulțumesc, încă suntem în întârziere, deci ultimele două întrebări v-aș ruga să fie cât mai rapide. Uh, urmează doamna Lise Scheinemacher din partea grupului Renew. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Reinders, pentru că ați treacă peste uh, poverile birocratice. Mulțumesc. Am sugerat uh, feluri în care putem să ajutăm IMM-urile și acest lucru se aplică și startup-urilor. Cred că avem o, există o digitalizare uh, a felului în care se procedează și se poate face destul de mult acolo pentru IMM-uri. Avem directive în legătură cu drepturile comerciale și putem să avem în vedere evoluții importante în acest domeniu. Să ne gândim, de exemplu, la uh, eliminarea documentelor de hârtie. Această abordare trebuie să existe dacă vrem să eliminăm constrângerile legate de documentele de pe hârtie. Este important să ne gândim la toate domeniile în care este nevoie de legislație, la fel și cu inteligența artificială. Voi încerca poate să răspund în engleză, poate este mai ușor așa. Încerc să nu mă prelungesc foarte mult încercăm să lucrăm pe diversele caracteristici specifice ale IMM-urilor. Vorbeam despre inteligența artificială. De ce să nu ne asigurăm ca și la protecția datelor că avem uh, reguli specifice pentru IMM-uri și startup-uri? În întrebarea dumneavoastră am auzit cuvântul un fel de permis pentru startup-uri pentru a ne asigura că este ca un fel de pașaport care să uh, dea dreptul de a lucra, uh, de a funcționa într-un alt stat. Am organizat acest lucru în sectorul financiar, de, de ce nu și în startup-uri, dacă se dorește investiția în inovare, poate uh, ne putem gândi la, asem, la reguli asemănătoare pentru IMM-uri. Vă mulțumesc! Eh, dați-mi voie să răspund. Mă bucur să aud că aveți o abordare pozitivă în ceea ce privește permisele, în ceea ce privește digitizarea. Apare însă o altă problemă, eh, că multe dintre datele produse se acumulează pe platformele online și și este nevoie de acest, startup-urile au nevoie de aceste date pentru a funcționa. Cum vă puteți asigura că aceste date pot să fie protejate fără a periclita uh, inovarea? Va fi un, o, o sarcină din primele săptămânile comisiei să ne asigurăm de acest echilibru de protecția uh, datelor private, a drepturilor fundamentale și, pe de altă parte, să susținem inovarea și să dăm un acces real la datele necesare pentru asigurarea inovării. Uh, vom vedea cum va fi posibil concret să facem acest lucru dacă cerem mai multe informații din partea consumatorului, trebuie să uh, ca consumatorii să primească mai multe informații în legătură cu gestiunea în uh, datelor lor și cum se folosește inteligența artificială, de exemplu, prin proprietatea intelectuală, uh, deci va fi o sarcină pentru primele săptămâni să ne gândim la o abordare umană și etică față de inteligența artificială, respectarea de vieții private și uh, proprietatea intelectuală prin diverse aplicații și necesitatea de a transmite aceste informații în legătură cu procesul respectiv. Vă mulțumesc. Ultima întrebare din partea doamnei Vasman, din partea PPE. Doamnă președinte, stimate domnule Reinders, mulțumesc. Iată, pot adresa ultima întrebare, dar în primul rând vă mulțumesc uh, pentru răspunsurile directe care ne lasă să sperăm uh, că vom avea o cooperare eficientă. În primul rând, sunt de acord că inteligența artificială nu este science fiction, ci deja uh, acționează în multe domenii uh, care afectează viața cetățenilor europeni. Este nevoie de soluții interdisciplinare, ați vorbit despre asta și și în răspunsurile scrise și la o altă întrebare ați vorbit despre, carac- despre caracterul etic, despre dimensiunea etică. De asemenea, ați spus că în primele, primele 100 de zile va fi um, un, uh, se va face o, un regulament privind uh, în domeniul civil în ceea ce privește aspectele etice ale inteligenței artificiale? Așa, am înțeles corect? Uh, maybe I need to give a precision on that. Poate că trebuie să, preci- să spun lucrurile mai precis. Nu cred că va fi posibil ca într-o, în 100 de, zi, 100 uh, de zile să creăm un nou regulament privind răspunderea în, ca- în acest caz. Uh, Uh, propunerea mea, uh, menționată și de doamna von der Leyen, a fost să lucrăm la o abordare globală în domeniul digital, dar cu o uh, abordare specială și specifică pentru aspectele umane și etice ale inteligenței artificiale. Dacă voi fi confirmat, voi coopera cu uh, DigiJust și vom lucra la asta pentru a ne asigura că există uh, că uh, dezvoltăm garanții pentru uh, a prioritiza caracterul uh, elementele etice și umane ale acestor, ale acestor tehnologii. Cu noile produse, noile um, servicii, trebuie să găsim noi soluții. Am, i-am spus domnului Peters uh, când vorbeam despre mașinile fără șofer, cum identifici uh, responsabilul în caz de accident? pentru că nu mai avem un șofer, poate că e proprietarul, poate că e producătorul, o companie care a creat un algoritm și ea va fi responsabilă pentru uh, accident. Uh, în primele 100 uh, de zile, uh, ceea ce este prevăzut și în scrisoarea mea de emisiune, este uh, de a uh, lucra la uh, dimensiunea umană și etică a inteligenței artificiale. Și trebuie să vedem cum putem face progrese și în ceea ce privește răspunderea. Și trebuie de asemenea să ne gândim la uh, revizuirea directivei privind siguranța produselor, pentru că și aici Uh, sunt unele implicații. Siguranța produselor. Siguranța este un, un aspect important, aspectul uman și etic și răspunderea. Dar nu pot să vă dau garanții că vom avea un nou regulament privind răspunderea în primele 100 de zile. S-ar putea să dureze ceva mai mult. Da um, uh, în sunt membru în Comisia pentru, face, pentru Piața Internă uh, și în Comisia pentru Afaceri Juridice, deci protecția consumatorului este foarte importantă pentru mine. Salutăm abordarea legiferării în acest domeniu. Bineînțeles că nu este ușor să implicăm toate sectoarele. Legislația orizontală va fi un fel de lex uh, generalis um, și vor exista eventual în funcție de sector uh, diferite lex specialis și apoi întrebarea dificilă, cu ce începem? Euh, non, je, je crois vraiment que la, la démarche qui va être celle de... Cred, într-adevăr, că dacă veți avea încredere în această comisie, ă, ea va încerca Um, să se asigure că de la bun început avem o legislație orizontală privind aspectele etice și spun asta nu numai pentru utilizatori, ci și pentru autoritățile de control și pentru instanțe care vor trebui să se exprime asupra chestiunilor de responsabilitate, de exemplu. Deci acces la uh, ceea ce se face pe baza inteligenței artificiale. Apoi va trebui să vedem în funcție de sectoare, transport, sănătate, finanțe, uh, poate că va fi nevoie de abordări mai precise, mai detaliate, mai specifice. Iar uh, când vom lucra, vom lucra în cooperare cu comisarii responsabili și vom aborda probabil lucrurile la fel. Ne vom asigura că avem un sistem general și apoi uh, vom merge sector cu sector. Deci, exact așa vom lucra pe cele două niveluri menționate de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au adresat întrebări și domnului comisar desemnat pentru răspunsuri. Vă dau acum cuvântul pentru concluziile uh, acestei dezbateri timp de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, deputați. Vă mulțumesc uh, pentru uh, schimbul de opinii în această uh, dimineață. Am continuat unele schimburi ce au fost începute în timpul săptămânilor trecute. Un uh, schimb uh, de opinii a fost viu uh, și cred că a reieșit o uh, dorință clară de a obține progrese în diferite domenii ce vor ține de portofoliul meu dacă uh, veți avea încredere în mine. Uh, statul de drept, justiția și protecția consumatorilor. În această dimineață speram să vă pot prezenta în introducere câteva priorități, așa cum au fost ele prevăzute și în scrisoarea mea de misiune, dar am um, sperat de asemenea să vă pot arăta angajamentul meu față de progresul proiectului european. Ce mi-am dorit de asemenea a fost să vă ascult și să um, înțeleg ce, uh, ce vă preocupă și vă îngrijorează. Um, cred că Comisia trebuie să poată lucra cu o majoritate la Parlament pentru a veni cu noi inițiative. Acesta este um, ambiția mea um, și în cadrul a ceea ce doamna președintă numită, uh, aleasă a numit uh, dreptul de inițiativă. Uh, în ceea ce privește statul de drept, vom crea noi mecanisme, ne vom, asigur, vom încerca să ne asigurăm că statul de drept este respectat în era digitală, vom uh, pune pe picioare parchetul european, vom asigura uh, respectarea regulilor privind protecția datelor, vom lua inițiative în ceea ce privește inteligența artificială, vom încuraja consumatorii și întreprinderile să facă alegeri durabile. Vom încerca să co- uh, consolidăm posibilitățile de uh, plângeri uh, co- colective și vom încerca să protejăm libera circulație a cetățenilor, mai ales în contextul Brexitului, Uh, care va reveni din nou uh, și este în continuare uh, de foarte mare actualitate. Sunt unele dintre subiectele pe care le-am abordat astăzi. Sper că vom avea posibilitatea să abordăm toate aceste elemente, cum cu siguranță va trebui să abordăm altele ce vor interveni în următorii 5 ani. Bineînțeles, dialogul din această dimineață va trebui continuat și îmi asum angajamentul să o fac sunt uh, dispus să mă întâlnesc cu dumneavoastră de câte ori va fi necesar și cred că, va fi, că este foarte utilă, uh, utilă prezența la dezbateri în Parlament. Vor exista și obstacole, știți foarte bine că nu este ușor să uh, creezi un acord între colegiuitori, însă voi face tot ce putea pentru a reuși asta. Și în final, continuă domnul Renders în engleză, sper, să, sper că nu am Uh, vorbi despre inteligența artificială ca despre o cutie neagră. Am avut o cutie neagră în această dimineață, din fericire nu foarte mult timp. Vă mulțumesc încă o dată pentru angajamentul dumneavoastră de a discuta cu mine despre uh, propunerile mele și le mulțumesc și serviciilor pentru uh, uh, faptul că ne-au arătat că putem uh, continua cu lucrările în acest uh, Parlament. Mulțumim foarte mult, uh, domnule comisar, pentru răspunsurile la întrebări și, și pentru că ați fost atât de succint în uh, concluziile noastre. Le mulțumesc uh, domnului comisar desemnat și tuturor membrilor pentru întrebări și răspunsuri, dar și vă, vă mulțumesc și pentru înțelegere, pentru că a trebuit să schimbăm sala. Am să-i dau cuvântul colegului meu, președinte Libe, pentru a încheia. Mulțumesc, dragi colegi, în calitate de președinte al Comisiei Libe, doresc să vă mulțumesc și eu pentru întrebări. Aș dori să mulțumesc mai ales uh, domnului comisar desemnat, Didier Renders, pentru energia și, dova- și uh, răbdare de care a dat dovadă în această dimineață, uh, în urma uh, incidentului deplorabil uh, ai căror victimă am fost. Dar trebuie să vă spun că ați menținut atenția tuturor aproape patru ore de când am început. Um, ne-ați menținut uh, atenția um, pentru că, bineînțeles, portofoliul dumneavoastră este unul foarte important. Justiție, statul de drept, protecția consumatorului. Elemente cheie uh, pe care le vom uh, aborda în următorul mandat al Comisiei. Vă mulțumim uh, pentru prezență, pentru timpul pe care ni l-ați acordat, pentru răbdare și cu siguranță ne vom revedea. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și înțelegere pentru această lungă sesiune din această dimineață. Announcements. Just an announcement. The coordinate... Un anunț. Coordonatorii urmează să facă evaluarea reuniunii de astăzi uh, și ne vedem de la 13 la 14 Um, coordonatorii din ambele comisii, juri, libe și IMCO, uh, comisie invitată la, uh, acest, la această audiere. Mulțumesc!